Okay. Ladies and gentlemen, good afternoon. Uh, can I just uh, remind you Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vreau să vă reamintesc și să le reamintiți și celorlalți care vor intra în sală că avem o sesiune de vot mai târziu și toți cei care nu au cartela electronică ar trebui să se asigure că vor avea una până când vom vota. Am vrut să vă reamintesc acest fapt de la început. Primul punct e adoptarea ordinii de zi. Dacă nu are nimeni niciun comentariu, atunci adoptăm ordinea de zi. Mulțumesc. La anunțurile președintelui, în primul rând, vreau să vă anunț că nu avem interpretare în croată și irlandeză astăzi. De asemenea, țineți cont de faptul că DJ Tech, Serviciul pentru Inovație, am citit de trei ori această parte, încerc să înțeleg ce înseamnă. DJ Tech, Serviciul de Inovații, vrea să facă un experiment de realitate virtuală. În acest context va avea loc o filmare în unghi de 360 de grade pe timpul reuniunii comisiei noastre. Sper că vă este foarte, foarte clar ce se va întâmpla. Din punct de vedere politic, eu cred că un unghi de filmare mai mic m-ar avantaja mai bine, dar cred că totul are de-a face cu acoperirea lucrărilor noastre. Să sperăm că suntem pe mâini bune în întregul proces. În al doilea rând, audierea domnului Julian King, comisar, comisar desemnat pentru Uniunea de Securitate. După cum știți, Sir Julian va fi noul comisar al Regatului Unit și vă informez că audierea acestuia va avea loc la data de 12 septembrie, adică lunea viitoare la Strasburg. Acea audiere va avea loc de la ora 19 la ora 22, destul de târziu, seara mă tem. Coordonatorii apoi se vor reuni în dimineața de 13 septembrie să evalueze audierea astfel încât președintele Comisiei poate să îl informeze pe președintele Parlamentului în vederea lor unei decizii la sesiunea plenară în aceeași săptămână. Totul se întâmplă în timp foarte scurt, însă sper că vă veți pregăti cu întrebările necesare pentru acest eveniment. Și apoi Trecem la recomandările coordonatorilor, nominalizarea raportorilor în primul rând. Doamna Sargentini a fost uh, desemnată raportor pentru proiectul de raport propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivei UE 2015-849 în ceea ce privește uh, nefolosirea sistemelor financiare pentru a spăla bani sau finanța activități de terorism și modificarea directivei 2009-101-CE. Doamna Fayon, nominalizată raportor pentru proiectul de raport privind regulamentul, privind standardele pentru persoanele apatride sau, națion- sau um, persoane din um, state terțe ca beneficiar de protecție internațională. Domnul Moraes, din funcția sa de șef, sub, producerea, sub procedura simplificată, regula 50, a fost uh, desemnat raportor pentru acordul de cooperare strategică între Republica Populară Chineză și Europol. Doamna Ferrara, a fost desemnat raportor pentru propunerea de regulament care stabilește o singură procedură de azil în Uniunea Europeană și abrogă directiva 2013-32-UE și doamna Sofia Intveld a fost desemnată raportor pentru propunerea de directivă primind condițiile de primire, modificarea directivei 2013-33 UE, în care apar standardele pentru cei care primesc protecție internațională. Avem și raportori pentru avize, doamna Milnar, pentru coordonarea anumitor uh, dispoziții legislative în ceea ce privește serviciile audio, audiovizuale în ținând cont de schimbarea realităților de pe piață. Și doamna Paga Zaurutunda pentru măsuri de protejare a celor care dau informații în ceea ce privește informații legate de companii și organizații publice. Dorește Comisia să îi sprijine pe acești uh, coordonatori conform recomandărilor, și conform regulii 205. Mulțumesc. Vă spuneam mai înainte despre cartelele de vot. Vom avea o votare electronică. Timpul a fost stabilit astăzi la 17.30. Și ne vom ocupa de acestea când vine momentul potrivit. Și trec acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Uh, Mergem la Agenția Uniunii Europene, Eurojust. Și vom asculta acum o prezentare a raportului anual pentru anul 2015, făcută de doamna Koninsk, președinte Eurojust. Stimați colegi, prezentarea doamnei Konings va fi urmată de un schimb de opinii. Doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Din Parlamentul European mă simt onorată că pot astăzi să vă prezint raportul de activitate al Eurojust privind activitățile din anul 2015. Aș începe prin a mulțumi tuturor de la Eurojust, peste 350 de persoane care au muncit din greu anul trecut, astfel încât să se ocupe de toate problemele presante legate de terorism și să luptăm împotriva lui. Am prezentat acest raport personalului înainte de vacanța de vară astfel încât să îi pot onora și să îi motivez în aceste vremuri de austeritate, de criză, când avem de-a face cu atât de multe situații fără precedent în securitate și în ceea ce privește amenințările criminale. De aceea e bine ca din când în când să spunem unde ne aflăm, de unde am pornit și ce vrem să facem. Așa că le mulțumesc tuturor acelora care au sprijinit Eurojust pentru a ajunge la aceste rezultate. Și dacă putem vedea următoarea prezentare, prezentare veți putea vedea că cifrele vorbesc de la sine. În 2015 avem o creștere cu mai mult de 23 de procente a cazurilor în comparație cu anul trecut, 2014. În 2015 am avut 2214 de cazuri. Înseamnă că e nevoie de serviciile Eurojust, acestea sunt recunoscute, sunt apreciate. Singura îngrijorare pe care o avem e că trebuie să facem mai mult cu mai puțin, pentru că tendința aceasta din 2015 continuă și în anul 2016 și nu credem că criminalitatea va scădea în următoarele luni sau în următorii ani, din potrivă. Aici puteți să vedeți un alt set de cifre și informații. Cum vă spuneam, am uh, abordat peste 2214 cazuri. Implicarea statelor terțe e importantă, mai mult de 298 de uh, Uh, state terțe au fost implicate în activitățile noastre de coordonare judiciară. Ce e foarte important în cifrele noastre, există trei tipuri de criminalitate care apar, terorismul, imigranții ilegali, traficul ilicit, traficul, frauda și corupția și grupuri orga criminale organizate mobile. În ultimele luni, agențiile noastre ne spuneau toate acestea și apar în cazurile cu care ne ocupăm și în cifrele noastre. Activitatea principală Eurojust e organizarea de reuniuni de coordonare. Am avut peste 270 de astfel de reuniuni de coordonare. Dacă comparăm această cifră cu ceea ce se întâmpla în anii trecuți, vedem că e o creștere de aproape 40 de procente, 39 de procente. E uimitor. Înseamnă că tot mai mulți polițiști, judecători sunt dispuși acum să vină la Haga și să discută împreună cu colegii noștri și țările, țările în cauză despre rețele teroriste. Deci vedeți care e plus valoarea câștigată aici. Trebuie să câștigăm timp, trebuie să acționăm și să reacționăm repede. La aceste reuniuni de coordonare, se vorbește despre stabilirea de strategii, despre zilele de acțiune din centrele de coordonare și aici vedem într-adevăr reacții rapide. În 2015 am organizat 13 centre de coordonare. Prioritățile și ceea ce am făcut în acest domeniu, unul dintre centrele pe care uh, Uh, vreau să-l menționez, e cel de, pentru combaterea terorismului care a avut loc înainte de atacurile de la Paris. Am reușit să împiedicăm o catastrofă teroristă prin a avea coordonare judiciară, exact înainte de atacurile de la Paris. Am avut peste 120 de evenimente legate de sprijin financiar. Am sprijinit 68 uh, de echipe comune de investigare. Aici importantă e munca în echipă, acțiunea rapidă și respectul pentru drepturile fundamentale. Apoi, EAW continuă să fie o poveste de succes. Am avut peste 292 de investigații legate de mandatul european de arestare. Bugetul pentru 2015 a fost de 33.818 milioane. Pare să fie o sumă mare, dar nu e atât de mare ca să fiu sinceră a fost uh, a avut o rată de implementare de 99,86%. Trecem acum la următoarea imagine. Ne uităm la criminalitate printr-o lupă. Observăm că noi oferim exact ceea ce au nevoie statele membre. Oferim servicii, sprijin statelor membre, le ajutăm să-și stabilească strategii, să își urgenteze procedurile, discutăm și cu state care nu sunt state membre, acolo contactul nu e atât de facil. E nevoie de contextul potrivit cu oamenii potriviți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Amintesc că aici Africa, Turcia, Orientul Mijlociu sunt zone pe care trebuie să ne axăm mai bine și într-un mod mai plin de încredere. Suntem o organizație care depinde de cerere. Depindem de cererile care vin de la autoritățile judiciare din statele membre. Aceste cereri, bineînțeles, au de-a face cu problemele din statele membre, terorismul, infracționalitatea cibernetică și așa mai departe toate o amploare pe care nu am mai cunoscut-o până acum. Observăm că statele membre sunt copleșite de efectele migrației. Fiecare dintre ele au de-a face cu migrația ilegală. Și toate se confruntă și cu terorismul. Observăm că și contextul digital evoluează foarte repede și criminalitatea pe internet este prin definiție una fără frontiere. Vedem că se trece acum din criminalitate în lumea reală în cea digitală. Așa că trebuie să ne ocupăm de teritorialitate, adunarea de dovezi, jurisdicție, mai mult ca niciodată. Și de, acest, de toate acestea se ocupă autoritățile judiciare. Am urmărit și programele europene de securitate, planurile de acțiune în ceea ce privește traficanții de persoane, imigranții ilegali, uh, am urmărit cu interes crescut concluziile Consiliului pentru 2015. Toate acestea ne spun că trebuie să continuăm să ne concentrăm pe terorism, trafic de ființe umane, infracționalitate cibernetică. Însă mai există și alte tipuri de criminalitate, spălarea de bani, scrocii, cei care fac venituri mari din corupție, din crime de mediu, nu pot fi neglijate nici, nici aceste tipuri de infracționalitate, pentru că și ele pot fi legate de cele trei priorități, fie în mod direct, fie în mod indirect. Și acest lucru reiese din activitatea noastră de zi cu zi combaterea terorismului. Am continuat în 2015 pentru a treia oară la rând să ne axăm pe luptătorii străini. Ne-am implicat în atacurile de la Paris, în uh, ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Am discutat cu judecătorii tunisieni. Am vrut să aducem un omagiu victimelor acestor atacuri teroriste. Continuăm să ne implicăm și în ceea ce s-a întâmplat cu atacurile de la Bruxelles și alte atacuri teroriste. De peste 10 ani avem o rețea neoficială de uh, judecători antiterorism și aduce rezultate. O dată pe an, cel puțin, se, reune, se reunește această rețea unde se face schimb de bune practici, lecții învățate. Acolo discutăm despre ceea ce s-a întâmplat cel mai important în ceea ce privește condamnări în domeniul terorismului. Discutăm despre ceea ce funcționează, ce nu funcționează, cum putem să înregistrăm rezultate rapide și cum să abordăm problemele. Avem un monitor în ceea ce privește pirateria maritimă. E o bază în creștere pe care o avem, e bine. Am văzut ce s-a întâmplat pe coasta de est a Africii, acum fenomenul se mută pe coasta de vest. Și există alte tipuri de terorism care evoluează și cresc. Avem și un ghid pe internet, CBRN, care e foarte bun care conține diferite tipuri de activități teroriste. Vedem tot ceea ce se întâmplă la nivel legislativ în toate organizațiile implicate. Anul trecut uh, le-am prezentat ministrilor pentru interne și justiție din Uniunea Europeană rezultatele noastre principale în ceea ce privește cea mai bună cale de a lupta împotriva luptătorilor străini în domeniul terorismului. Ne-am reunit și în acest an și la sfârșitul lunii iunie cu judecători din domeniul uh, luptei împotriva terorismului și am discutat despre chestiuni noi importante de luptă împotriva terorismului și acest raport va fi prezentat în luna noiembrie. Toată această muncă e în desfășurare. Știm acum că există o problemă gravă, amenințarea e una gravă, continuă, așa că nu putem să ne oprim. Aici puteți să vedeți, lupta împotriva infracționalității cibernetice e la fel de importantă. În anul 2015 am întâlnit un lucrător um, din acest domeniu foarte important care lucrează la Centrul European pentru Criminalitate pe Internet. Există 28 de birouri naționale care sunt și ele foarte implicate în ceea ce se întâmplă în domeniu. Doamna Lynch din Statele Unite e cea pe care am convins-o să trimită în aceste trei luni din în primele trei luni din acest an să, trimită un, uh, să trimitem un reprezentant în Statele Unite și aici avem nevoie de acțiune și reacții rapide. Am mai avut o reuniune deci de judecători specializați și e nevoie să se creeze o rețea de oameni specializați pe uh, infracționalitatea pe internet și Consiliul împreună cu Comisia, cu sprijinul acestora, am stabilit că o asemenea rețea trebuie să existe, trebuie să fie sprijinită, sprijinită de Eurojust. Și pentru toate acestea trebuie să consolidăm legăturile pe care le avem cu cele 28 de autorități naționale care acum au de-a face cu activități de criminalitate pe internet fără precedent. Aici nu vedeți nimic nou, sunt lucruri pe care le cunoașteți deja, dar vorbim aici de cazuri adevărate, problemuri adevărate, nu doar ceea ce se întâmplă în hotspot-uri, în țările de tranzit și nu doar ce se întâmplă la țările de destinație, ci în toate țările. Am auzit cu toții de camionul din august 2015 găsit în Austria, în care uh, erau 71 de cadavre. În septembrie am început coordonarea cu Austria, Bulgaria, Ungaria și Germania. De deci, ce aceste țări, camionul a fost găsit în Austria, șoferii aveau naționalitate bulgară, însă cei din spatele tutu- în, întregii afaceri erau din Ungaria și apoi i-am găsit în Germania. Tot mai multe astfel de cam camioane care transportau oameni au fost găsite și pentru că erau implicate atât, atât de multe state, întreaga procedură judiciară a fost foarte complexă. Procedura era lansată după primele două, trei activități diferite în diferitele state. E ceva despre ce știți, însă am avut de-a face și cu alte rețele de imigranți legali și ne-am ocupat de ele într-un mod mai strategic și practic. Am oferit sprijin în hotspot-uri prin intermediul colegilor de la biroul italian și cel grecesc. Am avut un grup tematic axat pe acest subiect și Eurojustul s-a ocupat, într-adevăr, de tot ceea ce se întâmplă la nivel strategic. Ce se întâmplă cu traficul de imigranți ca infracțiune, cum este abordată aceasta în diferite țări, care sunt pedepsele, cum se adună dovezile atunci când trebuie aduse dovezi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, ce pași trebuie să fie făcuți astfel încât să avem uh, dovezi mai bune din Balcanii Occidentali, din Turcia, din Africa de Nord și așa mai departe. Și în ce privește traficul de persoane, ne-am întâlnit uh, strategic cu procurori de specialitate și am uh, redactat un uh, raport legat de acest trafic și în ce privește exploatarea pentru muncă. Următoarea imagine e foarte importantă. În 2015 ne-am ocupat de o rețea de 39 de puncte de contact în întreaga lume <clears throat> În 2016 uh, avem 40 de puncte de contact, aderat și Mexicul, deci printr-un punct de contact putem intra într-o zonă de contact cu autoritățile judiciare legături confidențiale și continuăm să încheiem acorduri de cooperare judiciară. După cum știți, am semnat în acest an astfel de acorduri de cooperare judiciară cu Muntenegru, Ucraina, și acum așteptăm intrarea în vigoare, dar nimic nu împiedică cooperarea în derulare cu statele terțe. <clears throat> Ceva de subliniat în 2015, un moment în care am salutat uh, faptul că funcționarii de legătură elvețieni lucrează acum împreună cu cei din Norvegia și din SUA. Acest trio reprezintă o plusvaloare absolută și vedem numărul de dosare crescând considerabil um, la intrare și la ieșire din acele țări, ca exemplu cazurile de terorism menționate <clears throat> mai devreme. Cu o zi înainte de atacurile din noiembrie de la Paris am avut un centru de coordonare cu participarea magistratului de legătură din uh, Elveția și Norvegia. Cazul a început în 2011 cu diverse reuniuni de coordonare, dar acțiunile de pe 12 noiembrie am reușit, mulțumită prezenței celor din Elveția și Norvegia, magistraților de legătură, să identificăm 10 persoane căutate în motive legate de terorism. Vedeți că se ajunge la rezultate tangibile. În fine, ultima imagine sau penultima va arăta provocări de organizare și situația actuală. După cum ați auzit, lucrăm la acea rețea de contacte de, de puncte de contact judiciare <clears throat> E vorba de o confirmare a Consiliului că se ocupă de prioritățile reale, așa se arundă de valori reciproce în statele membre care se aplică treptat. Vedem că se dă curs concluziilor la ambele niveluri, la nivel de stat membru și la nivel de Eurojust. Trebuie să se adopte un nou regulament Eurojust și așteptăm acele mișcări <clears throat> care depind de progresul realizat în legătură cu regulamentul privind Eurojust și parchetul european și regulamentul legat de Europol, care se ocupă de domenii similare și Eurojust fiind parte integrantă și element vital în lanțul de securitate E nevoie de toți actorii din acest lanț de securitate să fie activi și implicați. Unii se concentrează pe segmente mai mărunte de infracționalitate, dar Europol și Eurojust cu o gamă mai diversă continuă discuțiile pe care le urmărim cu mare atenție. Strategia multianuală 2016-2018 se concentrează pe trei domenii principale. Cazuri operaționale, activități strategice și evoluții organizatorice. Un centru judiciar operațional vom face mai mult dacă dispunem de bugetul și de resursele necesare Trebuie să începem să dezvoltăm și instrumente care să se ocupe de chestiuni legate de competență, de jurisdicție. Sunt multe provocări de natură legală și judiciară, deci contribuim zilnic pe baza expertizei operaționale la Centrul Judiciar și Legal de Expertiză și, în fine, vrem să dăm dovadă de un înalt profesionalism, eficiență, eficacitate și orientați spre clienți, pentru că facem asta pentru procurori, împreună cu procurorii pe care vrem să-i ajutăm să-și desfășoare activitatea. Vestea bună este că ne mutăm într-un sediu nou în 2017, în primul semestru. E un lucru bun, pentru că acum suntem împărțiți în două clădiri uh, din ce privește securitatea și siguranța, nu e cea mai simplă situație. Să avem două planuri pentru două clădiri, dar există și un avertisment, cum se spune, dacă ne uităm la ultima imagine, vedem că să facem mai mult cu resurse mai mici devine ceva critic a bun gestionari am exploatat toate posibilitățile de câștig de eficiență, cum să reducem costurile, unde să reducem, dar am ajuns la sfârșitul acestor posibilități și am văzut pe bună dreptate că agențiile Uniunii Europene, mai ales în sectorul internelor, s-au bucurat de mult sprijin din partea instituțiilor. Avem un rol uh, vital, integrant în lanțul de securitate dacă sunt doar arestări și percheziții care să nu fie urmate și de semnale concrete, cum ar fi condamnări și confiscări, întotdeauna va fi o furtună într-un pahar cu apă și nu putem să ne permitem să ieșuăm cu această parte și să arătăm acea șansă de finalizare a lanțului de securitate. Deci ce facem în domeniul justiției? Numărul de cazuri crește constant, dar pentru acest an n-a crescut bugetul operațional și reducerea capacității operaționale prin reducerea de 5 posturi existente, ceea ce ni se pare dramatic. Ca mama și gospodină bună, ca șefa organizației, trebuie să încep să plâng și să țip și să spun că asta nu poate fi acceptat de cetățeni, pentru că ne jucăm cu siguranța, securitatea lor și împreună cu colegii mei 350 am această povară pe merii mei. Vestea bună este că pe 31 august ne-am bucurat de sprijinul de plin din partea multor membri la nivel înalt din Parlamentul European, având o modificare a bugetului, ce solicităm sunt 3 milioane de euro în plus. Nu ca să cheltuim mult, trebuie să ne mutăm într-o clădire în alta, deci în următoarele șase nu trebuie să acoperim a, securitatea și siguranța în trei clădiri, ceea ce nu e ușor, trebuie să ne asigurăm că oamenii care se mută dintr-o clădire în alta în aprilie, dar procurorii, polițiștii au un schimb de informații care să fie securizat și în același timp Trebuie să construim punți cu centrele existente, cu Europol, nu doar la EC3 și în domeniul criminalității cibernetice și la traficul de persoane. Avem nevoie de oameni și pentru echipele comune de anchetă. Deci e un apel uh, disperat la dumneavoastră pentru a ne ajuta pentru că există elemente care ne îngreunează viața. Vă mulțumesc pentru sprijinul de pe 31 și avem nevoie de el în continuare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Ați uh, făcut o prezentare completă, plină de elemente de ilustrații. Mi-a plăcut cum v-ați exprimat cu furtuna în, într-un pahar cu apă, în engleză spunem furtuna într-o ceașcă de ceai Asta arată că bem mai mult ceai decât apă, dar în fine expresia e cam aceeași. Cine vrea să <clears throat> înceapă să facă comentarii sau observații în legătură cu ce am auzit? Doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, doamnei directoare, pentru prezentare. Mm, rapidă și care coroborează documentul foarte detaliat pe care l-am primit în legătură cu raportul pentru 2015 cu colegii. Evident că salutăm creșterea numărului de dosare instrumentate și apelul la asistență făcut de state pentru Eurojust și în special utilizarea instrumentului pe care îl reprezintă agenția în prezent. Evident, ați subliniat suntem cu toții convinși aici că acest instrument e un element strategic față de actualitatea fierbinte din statele membre și din spațiul european și reprezintă un răspuns, aș spune un adevărat răspuns coordonat față de aceste situații dramatice pe care le trăim în toate statele membre și în special în țara mea, Franța. Observație și trei întrebări rapide. Prima observație, <clears throat> mă refer la ce ați spus în încheiere în legătură cu aspectele bugetare pecuniare ale dispozitivului dumneavoastră. Ne-ați adresat cu câteva zile în urmă această îngrijorare și la votul de săptămâna trecută în legătură cu aspectele bugetare care se referă la Comisia Libe. Am obținut o majoritate pentru a face Eh, acel element bugetar eh, pentru a avea fondurile de care aveți nevoie, dar nu suntem siguri, singuri în această aventură și trebuie să sperăm că acest amendament va fi eh, aprobat și la Comisia pentru Buget. Această etapă de la Comisia s a trecut e doar o observație ca să vă arăt cât de receptiv am fost la elementele subliniate de noastră. Trei întrebări rapide V-ați uh, început prezentarea, evident, cu ceea ce e elementul esențial în prezent pentru toți europenii, care în centrul activității dumneavoastră, cu echipa dumneavoastră, acest cuvânt cheie îl reprezintă schimbul de informații. Nu există niciun document, uh, notă sau reuniune la care să nu se sublineze acest element ca fiind adesea unul care nu e suficient promovat sau practicat cu în urmă, raportul de informare cu privire la funcționarea biroului francez al Eurojust, am aflat acum doi ani, pe vremea aceea, că numărul de informații transmise către Eurojust de către instanțe, mai ales cursele de apel, 36 din Franța, era un declin și că doar una din cele 36 curs de apel uh, franceze transmiteau informații la Eurojust. Mă gândesc că există situații identice sau similare și în alte state. Și întrebarea mea acum. <clears throat> Au evoluat lucrurile pentru Franța sau aceste lipsuri de comunicare în general? Această nefuncționare a schimbului de informații care e în centrul luptei împotriva terorismului în special E ceva care s-a rezolvat sau e depășită această defecțiune de comunicare în schimbul de informații? A doua întrebare, tot legat de conceptul central al schimbului de informații, dar din sens invers, pentru că hmm, această problemă e în centrul îngrijorării tuturor europenilor și nu doar al instituțiilor europene, există o circulație optimă a acestor schimburi de informații în ce privește accesul statelor membre la informațiile de la Eurojus și prin sistemul SMS de cooperare comun european. În raportul dumneavoastră, doar 13 state membre aveau acces la CMS, adică mai mult de jumătate dintre statele membre nu au acces la datele referitoare la anchetele în curs. Mă înșel eu sau aceasta e realitatea? Cum stau lucrurile în prezent? Și, în fine, ultima întrebare, la care ați răspuns parțial în prezentare, se referă la cooperarea. Ați spus cu 40 de state terțe din lume în prezent. Cred că este o orientare absolut oportună și importantă s-a evocat ultima, la ultima întâlnire cu dumneavoastră acordul de cooperare sau acordurile aprobate în 2016 era în raportul de activitate s-a exprimat voința de a iniția negocieri pentru acordul de cooperare cu Albania, Bosnia, Herțegovina, Israelul, Serbia, Turcia, Brazilia, Columbia și Mexicul. Las deoparte Georgia și închei, domnule președinte, dar ați v-ați referit la aceasta ca listă prioritară. S-au făcut progrese notabile în legătură cu aceste state terțe și acordurile de cooperare cu ele, pentru că evident că sunt urgente și mă gândesc în special la Serbia și la Albania. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Oijedovski acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru raport. Eurojust e o platformă extrem de necesară pentru cooperarea între statele membre, între instanțe și organismele răspunzătoare de ancheta a infracțiunilor grave. În ce privește problemele dumneavoastră bugetare, vom efectua analiza aprofundată a situației și a bugetului dumneavoastră, dar aș vrea să vă întreb ceva. Ce părere aveți uh, în legătură cu regulamentele adoptate și în vigoare în statele membre în ce privește combaterea terorismului și a traficului de persoane? De asemenea, o altă întrebare pe care aș dori să vă pun și anume, credeți că Eurojust și-a făcut propria evaluare în legătură cu reglementările penale, există un nivel minim de eficacitate în ce privește cauzele penale. A existat acea discuție între Franța și Belgia după recentele atacuri teroriste. Multă lume a pus sub semnul întrebării regulamentele obligatorii și aplicarea lor în Belgia în ce privește combaterea unor infracțiuni îngrozitoare și activități teroriste. Întrebarea mea pentru dumneavoastră personal și pentru Eurojust, dacă se fac astfel de analize în ce privește procedurile penale, care ar fi instrumentul de bază pentru combaterea terorismului. Și, de asemenea, cum evaluați dumneavoastră actualele reglementări generale și penale de combatere a terorismului în ce privește traficul de persoane, vă așteptați la unele corecții în sistemul juridic sau nu? Aveți speranțe în ce privește munca legată de directiva antiteroristă care ar trebui să ne dea instrumente mai eficace de combatere a terorismului în Europa? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Gomez acum. Uh, Bun venit, doamna Conix, și vă mulțumesc pentru raportul detaliat și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Acest raport se referă la anul 2015 și suntem deja la sfârșitul lui 2016. Aș vrea să profit ocazia de a mă întâlni cu dumneavoastră, de a mă referi la concluziile și recomandările dumneavoastră pentru viitor având în vedere ce s-a întâmplat în 2015 și ce s-a întâmplat deja în 2016 și aș vrea în special să vă întreb, întrucă dumneavoastră ați subliniat modul în care infracțiunile legate de traficul ilegal de persoane și de migrație ilegală au fost în vârful agendei. Ce recomandări aveți către statele membre și către noi în Parlament? Oare nu ține mult de faptul că Uniunea Europeană nu are căi deschise legale, n-a investit în căi legale deschise de a prevedea pentru refugiați sau migranți ocazia de a instrumenta cererile și ei n-au altă alternativă decât de a se lăsa la mâna traficanților pentru a încerca să-și îmbunătățesc viața și, prin urmare, până la urmă, noi uh, le dăm de lucru traficanților? de oameni? Aveți păreri în acest sens? Și dacă da, aș vrea să le aud. Și aș vrea să aud asemenea, acum adresându-mă traficul ilegal care se întâmplă de criminali, corupți și uh, spălarea de bani pe care le fac guvernele noastre, când au așa numitele programe de viză aurie în unele cazuri există anchete judiciare în derulare, de exemplu în Malta și în propria țară Portugalia, unde ministrul de interne din guvernul anterior e acum sub anchetă și avem șeful poliției de frontieră și șeful notariatului și secretarul general al Ministrului de Justiție. Sunt și ei în anchetă, ceea ce arată clar legături cu tot felul de infracțiune organizată importată în Uniunea Europeană, spălare de bani, murdări și chiar terorism. Și toate acestea într-un secret total, pentru că e un refuz din partea autorităților de a dezvălui care sunt oamenii cărora le-au dat aceste vize aurite de rezistență. Nici măcar nu mă refer la aspectul de imoralitate. Cum unele anchete au cerut și asistența Eurojust pentru că există o legătură europeană și internațională în toate acestea și aș vrea în special să vă întreb în ce privește spălarea de bani. Uh, credeți că FIU sunt unitățile acestea de informații financiare, chiar au toate instrumentele de care au nevoie? Iar uh, unitățile de recuperare activelor, uh, e ceva interesant ce se spune în raport încă din 2015. Uh, Recuperarea acestor active și problemele identificate acolo au fost depășite, dar și apropo, Panama Papers. Începem o anchetă aici în Parlament cu comisie legate de Panama Papers. Dar guvernele, unde există cazuri clare de implicare, au cerut sprijinul Eurojust pentru propriile închete, acum în legătură cu terorismul. Cred că Eurojust a fost una dintre instituțiile destul de vehemente care au cerut registrul european al numelui pasagerilor. Ce valoare aveți? Cum vă ajută asta? De ce întreb? Pentru că eu văd lacune majore în acest registru al numelui pasagerilor. Eu am sprijinit ideea, dar văd lacune majore identificate de mine și de alți colegi. Am propus ca și avioanele private să fie incluse. Și recent am auzit de la o agenție că un prinț uh, din Arabia Saudită a fost oprit în Iordania încărcându-și avionul privat cu Ah, cu o cantitate imensă de droguri utilizate de teroriștii ISIS într-un aeroport cum e Nisa, în care oameni se duc pe costa de Azun în Monaco. Nimeni nu verifică avioanele private ale prinților saudiți, ca să nu mai vorbim de alte avioane private. Ce se întâmplă și ce recomandări aveți în acest sens? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Suntem uh foarte rămași în urmă, așa că vă rog uh, să răspundeți la aceste întrebări în următoarele 3-4 minute. Ne presează foarte tare timpul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Voi răspunde repede întrebărilor pe care, la care pot răspunde. Dacă nu pot răspunde la toate întrebările, vom reveni cu răspunsuri scrise, firește. Mulțumesc, doamnă Grisbeck, pentru întrebările dumneavoastră. Mă bucur că spuneați că abordarea care se impune este abordarea coordonată, este clar uh, rațiunea pentru care există Eurojust și vă sunt uh, recunoscătoare pentru susținerea pe care o primim din partea Comisiei dumneavoastră, din partea membrilor Parlamentului în ceea ce privește bugetul Sigur, trebuie să avem acest sprijin bugetar. Face parte integrală din decizia Consiliului din, 2000, din 2008. E vorba de două articole cruciale, articolul 13 și articolul 12. În fiecare stat trebuie să existe un sistem național de coordonare Eurojust și sistemele acestea trebuie să aibă o poziție față de informare completă și să aibă o legătură securizată cu Eurojust, cu toate birourile naționale ale Eurojustului. Și spuneți acest lucru. Sunt 13 țări care au această legătură securizată între aceste sisteme de coordonare ale Eurojustului. Sunt altele care n-au nevoie de acest sistem pentru că s-au organizat altfel, dar Există întotdeauna o mișcare în acest sens. Sigur că Roma n-a fost construită într-o singură zi, trebuie să dăm timp timpului să acționeze, dar marea amenințare teroristă trebuie să ne facă să accelerăm schimbul de informații. Și vedem foarte bine ce se întâmplă în Franța. V-ați referat, referit la Curtea de Apel și uh, ne îngrijorează ca aceste bune practici ale Eurojustului să fie avute în vedere. Suntem implicați în cazul de la Paris, avem un contact strâns cu toată echipa antiteroristă de la Paris și facem schimburi prin echipele comune de anchetă și prin alte metode. Dar sigur că trebuie să fie o mișcare întreagă și să continuăm să facem toate statele membre, să facem parte, numai, nu numai cele care au această viziune pe termen lung. Eurojust poate să susțină, dar trebuie să-și întărească poziția din punct de vedere informativ, iar acest lucru se face prin informații întărite la nivel național. Deci trebuie ca fiecare stat să își organizeze un sistem de finalizare a informațiilor complete. Țări cum ar fi Italia, de exemplu, și-au schimbat recent sistemul. Director, Direcția Națională Antimafia, Antimafia, care se ocupă de lupta antiteroristă, adună nu numai informații care se referă la mafia, dar și informații care se ocupă de terorism. Și aici vedem că efectul este impresionant. Și alte state, cum ar fi Spania, au făcut eforturi considerabile prin instituțiile naționale să desemneze persoane care să transmită aproape în timp real informațiile care ne interesează. Deci există realmente o evoluție, dar nu o revoluție. Deci, cum spuneam, toate statele încet, încet își dau seama de utilitatea acestei acțiuni. Altfel o să avem probleme în viitor. Ne-am ocupat de acordurile de cooperare, am încercat să stabilim această rețea de puncte de contact și, evident, confirm că pentru Balcanii de Vest, pentru Albania, Serbia, negocierile sunt în curs și fac parte din lista noastră de priorități. Evident, protecția datelor face parte integrală din negocieri și câtă vreme n-am certitudinea 100% că și îndeplinesc toate obligațiile, facem pași înainte mici de foarte multe ori. Așa cum spuneam și acum câteva luni. Mulțumesc uh, eurodeputatului din Polonia, Eurojust nu face analize a legislației naționale ce vă pot spune sunt următoarele. În toate rapoartele noastre am insistat asupra nevoii de a uh, avea o soluție, o abordare comună pentru o problemă comună. Asta înseamnă că legislația trebuie să fie aliniată dacă se dă copy-paste pe Uh, rezoluția Națiunilor Unite sau pe Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea terorismului sunt uh, pași înainte și cred că ar fi un bun punct de plecare, dar în toate rapoartele noastre am studiat exact și cu atenție faptul că nu este suficient să existe legislație comună pentru că este răspunderea statelor membre, nu este răspunderea Uniunii Europene. Trebuie să facem anchete financiare, trebuie să facem uh, să analizăm dovezile de pe internet, trebuie să nu mai cooperăm cu statele terțe respectând regulile statului de drept, trebuie să facem foarte mult în ceea ce privește deradicalizarea și prevenirea terorismului și să ne concentrăm, cum spuneam, pe programele de deradicalizare. Sunt foarte multe lucruri care se pot face în sensul uh, legislației penale. Mulțumesc doamnei Gomes pentru întrebări. Am uh, comandat deja lucruri, uh, anchete financiare, uh, originea banilor din infracțiuni, o relație foarte clară cu unitățile de anchete financiare, recuperarea activelor, organizații care să se ocupe de acest lucru. Sunt chestiuni absolut necesare. Iar reuniuni strategice privind uh, traficul de persoane, imigrația ilegală și infracțiunile legate de ele. Sunt teme care sunt recurente și trebuie să ținem uh, cont și de do- dovezile din domeniul virtual. Ce se întâmplă în cloud este foarte important și putem să urmărim acolo dovezile, să putem să urmărim acolo banii uh, care rezultă din infracțiuni. Să urmărim ce se întâmplă cu cazurile care sunt în desfășurare și pe, despre care vom vorbi în uh, rapoartele anuale, pentru că nu sunt informații ale noastre, ci sunt informații care vin de la statele membre. N-am fost uh, Uh, în atenția celor care au vorbit în favoarea registrului numelui pasagerilor, registrului european, dar uh, toate informațiile respective trebuie să fie urmărite corect, trebuie să fie scoase corect. Deci dacă există o portiță de scăpare în sistem, trebuie să o găsim. N-am de făcut niciun fel de recomandare din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că toată lumea a primit deja raportul și îl putem uh, revizui ca urmare a prezentării. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Și acum, doamnelor și domnilor, trecem la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Vom analiza proiectul de raport. Comisia noastră, după cum știți, este comisia pe fond privind situația drepturilor fundamentale, drepturilor cetățenilor, Raportul anual asupra acestei chestiuni uh, este făcut de noi. În septembrie 2015 s-a adoptat o rezoluție și acum trebuie să adoptăm următorul raport anual. Am avut uh, în iunie o audiere, am făcut uh, un schimb de vedere cu Comisia Europene, cu Consiliul, cu Consiliul Europei și cu reprezentanța ai mediului universitar. Și uh, toate ideile respective duc la o mai bună protecție a drepturilor fundamentale. Și acum o să-l ascultăm pe raportorul nostru, domnul Noghi, care își va reprezenta raportul domniei sale. Domnul Noghi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, stimați uh, colegi, raportori din umbră, raportori ai avizelor. Iată care este situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015. În ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dar ținând cont și de directivele Consiliului și rapoarte ale Consiliului, ale Comisiei și comunicări ale Comisiei și ale foilor de parcurs și strategiilor europene și ținând cont și de multe dintre fostele noastre rezoluții și rapoarte și de asemenea raportul Agenției uh, Europene pentru Drepturi Fundamentale de anul trecut, cred că am pregătit un proiect de raport echilibrat care nu are ambiția să acoperă în 13 pagini toate problemele drepturilor fundamentale. Am menționat raportul uh, Agenției uh, pentru Drepturile Fundamentale care are 60 de pagini, ne concentrăm pe problemele cele mai importante care au ieșit în uh, evidența anul trecut și asupra unor chestiuni care nu erau cuprinse și în alte rapoarte pe care le redactăm la Parlament. Raportul nostru este împărțit pe chestiunile importante, migrația și integrarea și incluziunea, unde facem apel la soluții acceptabile și resurse mesajul cel mai important este să întărim importanța incluziunii uh, migranților în loc de efortul de integrare a grupurilor care sunt de cele mai multe ori uh, ineficiente și duc la segregare. O altă chestiune importantă este siguranța și lupta împotriva terorismului. Accentuăm importanța tratamentului victimelor în ceea ce privește traficul de persoane, ne concentrăm pe copii și pe infracțiunile motivate de ură, chestiune deosebit de delicată în ziua de azi. După cum știți, în Marea Britanie s-a întâmplat un accident, un polonez a fost ucis uh, ca urmare a unei asemenea infracțiuni motivate de ură nu avem spațiu suficient să vorbim despre violențele împotriva femeilor și ne concentrăm mai ales asupra drepturilor copiilor în tot raportul. În foarte multe dintre capitole revenim la drepturile copiilor. În ce privește minoritățile, accentuăm problemele și cerem soluții pentru persoanele cu disabilități, pentru persoanele vârstnice, pentru minoritățile naționale și pentru drepturile minorității Roma. La sfârșit, accentuăm importanța part democrației participative pentru a da naștere unui sentiment pozitiv față de viața politică tradițională și să eliminăm actele de violență și agresivitatea care Uh, se vede astăzi în Europa. Este pe scurt conținutul raportului nostru. Puteți să-l citiți și aștept uh, observațiile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, iar în ceea ce privește program, calendarul nostru, pentru amendamente termenul este 16 septembrie la și pe 12-13 octombrie vom analiza amendamentele la Comisia Libe. Pe 17 noiembrie am dori să votăm în Comisia Libe, astfel încât raportul să ajungă la finalul anului în plenară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Într-adevăr, pentru amendamente termenul este 16 septembrie la ora 12 la prânz și vă voi reaminti și la sfârșitul uh, uh, reuniunii. Și acum uh, domnul Nina Müller. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, raportorii din umbră. Vreau să-i mulțumesc colegului Noghi pentru pregătirea acestui proiect de raport. Este un raport realist, o bună bază de discuții. Aș, dori, aș fi dorit să aibă o abordare mai dinamică, care să se referă la schimbările petrecute față de anul trecut și față de raportul de anul trecut. Pentru că e important să vedem care este situația drepturilor fundamentale, cum progresează de la an la an, mai ales că facem acest raport anual. În timpul reuniunilor raportorilor din umbră am discutat diverse chestiuni și sunt mai multe domenii în care am vrea uh, o mai, un mai mare accent în raport. Cred că raportul privind drepturile fundamentale nu poate fi uh, adoptat fără a se face trimitere la situația statului de drept în Uniunea Europeană și în statele membre. Știu că în raportul Invelt se vorbește clar despre acest subiect, dar în acest raport accentul este diferit. Uh, și nu putem comite eroarea de a omite statul de drept. De asemenea, avem și un aviz de la Comisia FEM care are câteva aspecte importante în ceea ce privește drepturile persoanelor LGBT și uh, în ceea ce privește situația femeilor. Este nevoie ca toate statele membrele să ratifice Convenția de la Istanbul în ceea ce privește drepturile femeilor noi susținem demnitatea și protecția migranților și orice acțiune de returnare trebuie să se facă cu respectarea totală a drepturilor omului. Trebuie întreprinse acțiuni mai multe în ce privește minoritatea romă. Trebuie să apărăm libertatea de exprimare, opiniile și presa și să combatem discursurile motivate de ură. Ultimul asemenea exemplu a adus uh, în discuție un exemplu din Marea Britanie. Adică trebuie să facem tot ce putem pentru a adânci democrația europeană, pentru a proteja drepturile fundamentale și trebuie să ne concentrăm asupra chestiunilor care trebuie îmbunătățită. Nu putem să avem o abordare selectivă în raport. Sigur că vom pregăti amendamente și după aceea o să vedem care sunt cele mai bune compromisuri și cele mai bune soluții. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Schipec, ECR. Oh, sorry. I also Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Nog pentru că este un raport dificil uh, și a făcut, uh, mă rog, s-a descurcat foarte bine. După părerea mea, sunt lucruri demne de laudă, se concentrează pe persoanele cele mai dezavantajate și vulnerabile, adică copii, persoanele cu dizabilități, uh, Uh, minoritățile dezavantajate și vârstnicii. Uh, recomand drepturile celor cu dizabilități și notez cele spuse de doamna Stevens. Săptămâna aceasta, luna aceasta va avea o conferință privind multilingvismul care arată că multilingvismul joacă un rol fundamental în asigurarea drepturilor egale pentru toi. Raportul trebuie să surprindă starea de lucruri din anul anterior în ce privește drepturile omului în Uniunea Europeană, trebuie să se bazeze pe Carta Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană, dacă am înțeles eu bine dreptul mm, principal este acela de a fi tratat cu demnitate, uh, iar traficul de persoane face totul pentru a lipsi o persoană de uh, dreptul fundamental la demnitate. Am vizitat diverse tabere de refugiați unde uh, au loc asemenea acte de trafic de persoane cum putem să ne numim societățile ca fiind societății de dezvoltate când sunt mai multe persoane în sclavie astăzi decât în momentul în care traficul de sclavi, comerțul de sclavi era legat, era legal. Era vorba de 13 milioane de persoane. În Europa milioane de persoane sunt lipsite de libertate, sunt exploatate pentru bani, sunt drogate, li se recoltează organele, sunt exploatate pentru bani. Ne facem că nu vedem această situație care se întâmplă în Europa și vă întrebați care cred eu că ar fi cea mai mare nenorocire în uh, Europa. Nu este, de fapt, violența în familie care desparte familie, nu este racismul, rasismul și xenofie, xenofobia care categorizează persoanele după culoarea pierii, nu este discriminarea religioasă care folosește dogma pentru a duce la nerespectarea celuilalt, uh, ignorând ce a spus Isus uh, fă altuia ceea ce ai vrea să-ți facă și altul ție. După părerea mea, pe continentul nostru, cea mai mare nenorocire este nerespectarea articolului drept din uh, Carta Fundamentală a Dreptului uh, uh, la drepturilor fundamentale. E vorba de dreptul la viață. E vorba de uciderea fătului, uh, nu de avorturi, și e greu să ne imaginăm că va veni vreodată primăvara din acest punct de vedere. Cultura noastră, conștiința noastră sunt uh, de fapt înmuiate în sângele inocenților și nu menționăm acest lucru în raportul anual privind drepturile fundamentale. Cred că este o chestiune pe care multă lume o împărtășește, nu prea multă, și sunt alții care nu sunt de acord și arată cu furie acest lucru. Nu? Copiii sunt, de fapt, măcelăriți în acest fel și aș vrea să folosim orice mijloc pentru a opri această oroare. Dacă uh, Parlamentul nu poate, de fapt, să dea un ordin de a focului împotriva nenăscuților, ar trebui totuși să facem ceva pentru a opri acest masacru. femeile care rămân uh, însărcinate, pe neașteptate, poate sunt cele care ar trebui ajutate. Deci vă rog foarte mult să puneți capăt avorturilor în uh, statele dumneavoastră, pentru că este cea mai importantă încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc! Um, vă mulțumim foarte mult acum din partea liberalilor, doamna Linar. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc raportorului pentru munca făcută și cooperarea cu noi. Acest proiect de raport se ocupă de elemente importante legate de drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, cred că sunt elemente importante care nu apar în acest proiect de raport. Uh, aspecte legate de gen. Vor apărea în amendamentele mele. Mă refer în primul rând la noile provocări legate de, libertate, de libertatea de mișcare și viața privată în politica legată de gen. Există doar un titlu care spune ceva despre violența împotriva femeilor. Apoi, în ceea ce privește capitolul pentru azil, aici am trei puncte. În primul rând, cred că trebuie să subliniem faptul că în anul 2015 Comisia a pus în aplicare multe decizii de încălcare în partea un, pentru niște state membre care nu au pus în aplicare așa cum trebuie legislația pentru sistemul comun de azil european. Apoi, mecanismul uh, de integrare nu a fost pus în aplicare în majoritatea statelor membre. Tot sub acel titlu ar trebui să se discute și despre numărul în creștere de minori singuri și riscurile legate de aceștia în ceea ce privește pe cei care fac trafic cu ființe umane. Capitolul pentru securitate ar trebui să aibă o abordare bazată pe drepturile fundamentale și acest lucru ar trebui să se reflecte în titlu. Apoi mi-aș mai dori ca în raport să se vorbească și de punctele minus și suspendarea drepturilor fundamentale în sistemele judiciare și, în, în ultimul rând, să se referă la statul de drept. Aceasta este direcția în care amendamentele noastre se vor îndrepta și aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Dorește cineva din partea GUE să ia cuvântul? Nu sunt sigur că se află cineva în sală din partea verzilor. Nu. Atunci din partea FDD? Bine, în acest caz, doamna Sibol, doriți să spuneți ceva? O am și pe doamna Gomez pe listă. Îmi cer scuze, aș dori să fac o declarație foarte scurtă, pentru că nu pot să fiu de acord cu felul în care vorbim aici despre avort și anume în sensul că sunt uciși oameni. Cred că așa ceva nu e acceptabil. Nici o femeie niciodată nu face un avort ca să își omoare timpul sau că e ceva plăcut. Nu. Avorturile în toate secolele au existat. Singura diferență e că unii puteau să, o plătea, să îl plătească sau avorturile se făceau într-un fel care ducea la decesul femeii și copilului. Faptul că se vorbește de avort acum într-un asemenea fel ne arată că ar trebui să lucrăm mai mult pe ceea ce se întâmplă în statele membre, unde foarte mulți copii nu trăiesc în condiții acceptabile. Ar trebui să vorbim întâi despre ei și nu să vorbim într-un asemenea fel despre avort aici. Îmi pare rău, însă ar trebui să menționez toate acestea. Bine, mulțumim foarte mult, doamna Gomez. În primul rând vreau să spun că sprijin cele spuse de doamna Sipol în intervenția sa despre avort. Și eu trebuie să spun că îmi pasă mult mai mult de copiii care sunt deja născuți și trăiesc în mizerie față de cei nenăscuți și care din punct de vedere juridic nu sunt persoane M-aș folosi de această oportunitate pentru a spune că, într-adevăr, ce se întâmplă cel mai urât acum în ceea ce privește drepturile fundamentale în Uniunea Europeană vine din faptul că întoarcem privirea de la suferința refugiaților și migranților din țările noastre, în Europa. Unul dintre colegii noștri, foarte recent, a fost în Grecia și s-a întâlnit cu refugiați aflați într-o situație disperată. Nu fusese relocați, erau blocați în Grecia. Mamele își, dă, își dădeau copiii colegilor noștri ca să îi salveze. Unele își puneau copiii pe stradă ca să arate cât sunt de disperate și noi nu suntem atenți, guvernele noastre nu sunt destul de atente la această suferință uriașă care are și consecințe uriașe. Faptul că nu ne pasă de aceea despre care vorbeam anul trecut, cei 10.000 copii ne acompaniați de anul trecut, cât sunt acum, unde sunt ei? Ei sunt acum victime de la prelevarea organelor și cei care fac trafic cu acestea și așa mai departe. Nu ne pasă de ei și faptul că nu ne pasă de ei ne afectează securitatea noastră și guvernele noastre nu sunt atente la acestea. Trebuie să-i sprijinim pe refugiați, să-i integrăm. E nevoie de căi prin care să facem față migrației și diferiții termeni din spatele refugiaților. Vreau să sprijin uh, cele spuse. Bineînțeles că există o legătură și cu creșterea infracțiunilor motivate de ură, cum ne spunea și raportorul nostru. Faptul că nu am reușit să ne ocupăm până acum de comunitățile de niromă din multe dintre statele noastre membre ne arată că situația e una gravă. Însă, cum spunea și doamna Nibler, nu trebuie să ne uh, îndepărtăm de statul de drept, contextul în care se întâmplă tot. Faptul că există încălcări ale drepturilor omului, ale oamenilor din interiorul Uniunii Europene. Creșterea radicalității, felul în care aceasta ne pune în pericol securitatea, despre toate acestea trebuie să se vorbească. Și de aceea Comisia Europeană a face acțiuni împotriva statelor membre care încalcă statul de drept în UE și sunt incluse aici și drepturile omului. Mulțumim și doamna Chienghe cred că dorește să ia cuvântul. Mulțumesc! Și eu voi începe prin a îmi exprima sprijinul pentru cele spuse de doamna Sipol. Autodeterminarea trebuia să apară în toate textele noastre. Ce au spus colegii mei? Cele spuse de ei sunt foarte importante. Trebuie să se vorbească des și despre femei, trebuie și aceste aspecte să fie uh, incluse aici. Apoi aș mai continua cu niște comentarii în ceea ce privește capitolul despre integrare-migrare. Aici cred că e foarte bine că sunt abordate asemenea subiecte în uh, document. Însă trebuie să se vorbească și de drepturile migranților care au fost încălcate în 2015. Să recunoaștem acest fapt aici se spune cât de importantă e integrarea, însă în același timp primirea e foarte importantă. Și am văzut cu toți evenimentele din 2015. Apoi încă ceva legat de cetățenie. Aș dori să știu dacă e posibil ca în acest text să apară mai multe detalii aici unde se vorbește despre implicarea în uh, domeniul politic. Uh, persoane care să primească dreptul de vot, pentru că dacă nu și aceasta e o încălcare a drepturilor omului. La tot la cetățenie, Aici există diferite legislații care trebuie să fie armonizate în domeniul cetățeniei. Cei care au fost născuți pe teritoriul european trebuie să primească cetățenie europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așa că vom da cuvântul din nou raportorului, domnule Nod, probabil doriți să răspundeți la cele spuse. Mulțumesc, le mulțumesc raportorilor din umbră pentru informații și Cred că pozițiile exprimate se vor regăsi în amendamente. Putem să vedem că subiectul este unul foarte delicat. Înțeleg că sunt multe subiecte care nu au fost incluse din cauza lipsei de spațiu în raport. Așa cum spuneam, mai există multe alte rapoarte în Parlament care se ocupă de aceste subiecte. Dacă am include toate subiectele în acest raport, atunci mă tem că acesta și-aș pierde din putere, prin puterea pe subiectele pe care consider eu că trebuie să ne axăm, pe care nu avem un raport specific încă. Copiii. Da, ne dorim ca să se țină cont de aceștia pe toate domeniile și în cadrul migrației și în toate celelalte subiecte. Sunt de acord că am putea să vorbim și mai mult despre drepturile minorităților, alte drepturi ale minorităților, dar acestea sunt menționate și în alte rapoarte. Sunt de acord că sunt foarte importante drepturile migranților și refugiaților. Și cineva a avut observații interesante în ceea ce privește relocarea relocarea migra- migranților în interiorul Uniunii Europene, ce se întâmplă cu drepturile migranților, drepturile fundamentale în acest context. Știm că în Germania se iau multe decizii pentru relocare. Guvernul poate să îi spună migrantului unde să plece. Cum ne dorim să arate relocarea în Europa dacă există țări care nu sunt interesante pentru migranți, nu vor să se mute acolo? Cum putem să-i impulsionăm? E un drept fundamental al migranților. Și cum să facem noi presiune asupra statelor dacă migranții sunt cei care nu acceptă asemenea mutări. Cred că există uh, destul timp pentru discuții și la reuniunile viitoare și în cadrul amendamentelor și apoi și la plenară mai putem să discutăm. Cred că pot să report să repet că până la data de 16 septembrie se pot depune amendamentele și următoarea reuniune va avea loc pe 12 sau 13 octombrie. Ne vom întâlni atunci să examinăm amendamentele. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Cum vă spuneam, vă voi reaminti termenul de depunere a amendamentelor, data de 16 septembrie la ora 12. Și acum ne aflăm într-o situație dificilă, doamnelor și domnilor. Următorul punct de pe ordinea de zi trebuie să înceapă abia la ora 17. Problema e că subiectul e unul foarte important ce are de-a face cu liberalizarea vizelor pentru Ucraina și nu putem începe pentru că actorii principali nu sunt prezenți și pentru că l-am invitat și pe ministrul adjunct al afacerilor din Ucraina ca să facă parte din discuția noastră. Așa că regret să vă spun că trebuie să luăm o pauză până la ora 17 și dacă puteți să veniți cu câteva minute înainte și atunci am putea începe. Pentru moment suspendăm reuniunea.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

Stimați colegi, vă rog să luați loc pentru că trebuie să începem. Avem voturi care trebuie să înceapă la 17.30. Și atunci trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem o prezentare a proiectului de raport în ceea ce privește liberalizarea vizelor cu Ucraina. Aceasta modifică regulamentul 539 din 2001 să ajungă Ucraina pe lista țărilor exonerate de viză la data de 26 de mai, Comisia Europeană a prezentat o propunere și astăzi doamna Gabriel din partea PP, raportor, ne va prezenta proiectul său de raport. Aș dori de asemenea să-i urez bun venit doamnei Olena Zercal, care este ministru adjunct pentru integrare europeană din Ucraina, care vine în comisia noastră să uh, ne dea informații actuale despre dialogul între UE și Ucraina privind vizele. Îi mulțumesc că se află astăzi alături de noi și subliniez faptul că trebuie să votăm la 17.30 E un subiect foarte important, știu, dar toți cei care doresc să vorbească îi rog să o facă cât mai succint posibil, pentru că trebuie neapărat să ne încadrăm în timp. Însă acum îi dau cuvântul doamnei Gabriel, raportor. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am plăcerea deosebită să vă prezint proiectul de raport cu privire la liberalizarea regimului de viză între Uniunea Europeană și Ucraina. Și înainte de orice altceva, aș vrea să le mulțumesc autorităților și societății civile din Ucraina, Comisia Europeană, pentru foarte bună cooperare pe care am avut-o până în prezent. Ocazia prezentării propunerii comisiei, am adresat numeroase întrebări în ce privește respectarea criteriului din planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor. Au primit cu toate răspunsuri mulțumitoare. În primul rând, aș vrea să reamintesc că liberalizarea regimului de vize se înscrie în contextul unui parteneriat tot mai strâns între Ucraina și Uniunea Europeană. Ucraina este un partener cheie al Uniunii în cadrul politicii europene de vecinătate și parteneriat oriental. Acordul de asociere semnat în iunie 2014 și ratificarea lui simultană de către Verhovna Rada și Parlamentul European în septembrie 2015 reprezintă un semnal puternic și o dovadă a aspirațiilor comune ale Uniunii Europene și ale Ucrainei de apropiere substanțială în baza principiilor de asociere politică și integrare economică. Ridicarea obligativității vizelor reprezintă așadar o realizare concretă a acestei aspirații comune și a angajamentului exprimat în favoarea păcii, stabilității și unei traiectorii europene și reformiste a țărilor, în dublul beneficiu al cetățenilor ucraineni care se bucură de mai bune garanții ale drepturilor justiție, stat de drept, nediscriminare și a securităților și, în definitiv, de o acceptare de viză pentru Uniunea Europeană. De fapt, nu putem decât să ne bucurăm că dialogul în legătură cu liberalizarea vizelor s-a dovedit un instrument eficace pentru promovarea unor reforme dificile și aprofundate, în special în domeniul justiției și afacerilor interne toate criteriile din planul de acțiune în materie de securitate a documentelor, de gestiunea frontierelor și a migrației, de securitate și ordine publică și în materie de relații externe și drepturi ale omului au fost îndeplinite. În calitate de raportoare, am acordat o atenție aparte următoarelor chestiuni. Mai întâi, lupta împotriva corupției. Trei instituții cheie au fost înființate în materie de luptă împotriva corupției Biroul Național Anticorupție, <clears throat> oficiul specializat în reprimarea corupției, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției, care sunt pe deplin funcționale. Această ultimă agenție pentru prevenirea corupției, care se concentrează pe corupția politică și finanțarea partidelor politice, trebuie să joace un rol cheie pentru a da și mai multă încredere ucrainenilor între parteneri în instituțiile ucrainene. Acestora li se adaugă punerea în aplicare a declarației <clears throat> online pentru toți înalții funcționari, care este operațională de la 1 septembrie. În 2016, resursele financiare necesare au fost alocate în noi instituții la care m-am referit. În al doilea rând, riscurile migratorii. Aș vrea să subliniez că rata de refuz de acordare unei vize pentru Uniunea Europeană pentru resortisanții ucrainini este în prezent extrem de redusă. Se referă la mai puțin de 2% din cererile introduse. În plus, acordul de readmisie între Uniunea Europeană și Ucraina pentru returnarea migranților în situații ilegale este unul dintre cele mai eficace, cu o rată de returnare efectivă de peste 80%, demonstrând o excelentă cooperare pe acest plan și permițând să se atenueze riscurile migratorii. Încurajez Ucraina să continue <clears throat> emiterea de pașaporte biometrice și campania de informare în legătură cu drepturile și obligațiile legate de călătoriile înspre Uniunea Europeană fără viză. O atenție deosebită va trebui să fie acordată de Uniunea Europeană și Ucraina traficului de ființe umane și abuzului de scutire de vize de către rețelele de infractori. Ajungem acum la chestiunea securității. Aș vrea să subliniez că conectarea punctelor de frontieră la baza Interpol a fost urmă, fost continuată și suntem acum în faza finală de încheiere unui acord de cooperare strategic și operațional între Europol și Ucraina. Eforturile <clears throat> făcute de Ucraina în cadrul Planurile de acțiune de liberalizare a vizelor trebuie să fie menținute, confirmate, odată cu trecerea timpului. Imperativ ca criteriile care au dus la încheierea planului de acțiune să continue să fie respectate fără a se da înapoi, în special instituțiile și dispozițiile puse în aplicare materie de luptă împotriva corupției trebuie să continue să beneficieze de un buget suficient și de <clears throat> sprijin politic. Și avem instrumentele necesare. În concluzie, invit deja membrii Comisiei noastre libe să sprijine acest proiect de raport, confirmând astfel principiul conform căruia orice țară care îndeplinește toate criteriile poate să beneficieze de liberalizarea regimului de vize. Prin respectarea acestei metode și de respectarea ei depind credibilitatea și fiabilitatea Uniunii Europene ca partener pentru țările terțe și încă și mai mult pentru țările vecine angajate pe o traiectorie europeană această metodă reflectă respectarea statului de drept, prevalenței dreptului și drepturilor fundamentale internaționale ca valori ale Uniunii Europene. Aș vrea de asemenea să mulțumesc anticipat tuturor colegilor pentru sugestii și pentru părerile exprimate. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Acum, care dintre raportorii din umbră doresc să ia cuvântul? Domnul Ala. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru grupul ECR esențial că Uniunea Europeană să-și respecte propriile reguli și principii, în acest caz criteriile și condițiile prealabile stabilite pentru liberalizarea vizelor cu orice țară în timp ce liberalizarea vizelor cu Ucraina pe plan politic și strategic este o chestiune extrem de semnificativă pentru toate părțile, astfel de decizii trebuie să se bazeze pe criterii obiective și nu politice. În ultimul raport de progres s-a constatat că Ucraina a făcut progresele necesare și a întreprins reformele necesare. Dacă așa stau lucrurile, n-ar trebui să fie întârzieri nenecesare în ce privește liberalizarea vizelor și putem sprijini această propunere. În același timp, Ucraina <clears throat> este o țară cu o mare populație, cu provocări economice și politice uriașe, ca și probleme cu crima organizată și cu corupția important să se continue activitatea în legătură cu aceste probleme pentru a asigura că cetățenii europeni pot sprijini un regim uh, liber de vize. E încurajator că actuala rată de refuz pentru solicitanții de vize este redusă și că acordul de readmisie între Ucraina și Uniunea Europeană este foarte eficace. Thank you very much. Mr. Jezek. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Jezek. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană ajunge la concluzia că Ucraina îndeplinește criteriile necesare și aș vrea să vă informez că înainte de vacanța de vară, delegația ALDE a vizitat Ucraina și am avut discuții interesante cu ministrul adjunct de externe, cu președintele Poroșenko, cu alte autorități centrale și regionale și am putut vizita și un punct de trecere al frontierei între Ucraina și Polonia și să verificăm modul în care autoritățile de acolo se pregătesc pentru liberalizarea vizelor. Din ce am văzut, am putut ajunge la aceeași concluzie cu Comisia. Și, desigur, ONG-urile ar dori să vadă o implementare mai rapidă a luptei împotriva corupției și e clar că Ucraina trebuie să continue pe calea reformelor. În ansamblu, sprijinim foarte mult liberalizarea vizelor și pe lângă simplificarea călătorilor în Uniunea Europeană, ne-am dat seama în Ucraina că liberalizarea vizelor înseamnă o încurajare uriașă pentru ucraineni și le-ar da un semnal puternic că Uniunea Europeană nu lasă Ucraina deoparte sau în urmă, ci din potriva că își îndeplinește angajamentele. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Acum o să îi dau cuvântul doamnei Zercal pentru a aduce o contribuție. Sunt convins că înțelege că avem limită de timp, dar așteptăm contribuția dumnei. Stimate domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European, E o plăcere deosebită să fiu astăzi aici și să pot să vă spun câteva cuvinte în legătură cu aspirațiile ucrainienilor de a călători fără vize în Uniunea Europeană. De fapt, acest plan de acțiune de liberalizare a vizelor a devenit o foaie de parcurs reală pentru reformele din Ucraina, în diverse sfere acoperite de planul de acțiune de liberalizare a vizelor. Aș vrea să vă reamintesc că a constat din 144 de benchmark-uri. A doua fază a avut nevoie de 400 de măsuri. Anul trecut am reușit să îndeplinim majoritatea condițiilor prealabile și ne-am asumat condiții suplimentare în ce privește acțiunile necesare pentru a combate corupția. Cu toate acestea, acum aș dori să spun câteva cuvinte despre principalele realizări în uh, modul de aplicare a planului de acțiune privind liberalizarea vizelor. Un element este introducerea pașaportelor biometrice și de la începutul lui 2015 Ucraina a început să elibereze documente de călătorie biometrice de înaltă securizare. Acum avem peste 1.700.000 de astfel de pașapoarte biometrice, număr echivalent cu cel de vize emise de Uniunea Europeană în aceeași perioadă. În ce privește falsificările, pașapoartele ucrainiene n-au fost uh, identificate din 2007. De atunci, Ucraina și-a modificat drastic sistemul de migrație, a creat un serviciu de migrație modern, a introdus noi abordări în gestionarea migrației, inclusiv modernizarea infrastructurii informatice a <clears throat> perfecționarea personalului. Toate acestea au dus la o implementare foarte eficace a acordului de readmisie UE-Ucraina menționat în uh, raport. Punctele de trecere a frontierelor au fost modernizate cu echipamente cu cablu biometrice și conectate la baza de date Interpol. Fiecare zi am înregistrat tentative de trecere a frontierei de către persoane căutate de Interpol. Toate acestea sunt reținute. Am cifre concrete, dar nu vreau să vă irosesc timpul. Gestionarea frontierei s-a îmbunătățit semnificativ. Am dat analize anuale uh, ale riscului la uh, controlul și patrulele comune. Uh, asistența juridică gratuită este acordată tuturor persoanelor care au nevoie, inclusiv cei care solicită protecție internațională. Acordă prin cooperare cu Eurojust a semnat pe 27 iunie anul curând. Tot în acest an am încheiat negocierile privind un acord prin cooperare strategică și operațională cu Europol <laughs> și acum așteptăm acordul motivat al Parlamentului European și unde vede din partea Consiliului ce privește semnarea acestui acord. Strategia națională în domeniul drepturilor omului a fost aprobată de către președinte în august anul trecut și planul de acțiune era deja în vigoare în noiembrie 2015. Ambele documente au fost pregătite în strânsă cooperare cu societatea civilă. Avem o monitorizare de zi cu zi a implementării acesteia. Merită menționate modificările pe care le-am introdus în legislație. care interzice acum discriminarea pe baza orientării sexuale și identității de gen. <clears throat> Marșurile legalității care s-au desfășurat în 2015 și 2016 au fost rezultatul tangibil a acestei politici de edificare a toleranței. În fine, am dorit să ne concentrăm pe reformele împotriva corupției. În strânsă cooperare cu partenerii internaționali și societatea civilă, am reușit să adoptăm cel mai uh, restrictiv cadru legislativ care să limiteze corupția răsunită în țara noastră. Procedurile selective deschise asigură încrederea publicului în noile organisme și în personalul acestora. Această încredere și sprijin sunt garanții necesare ale independenței și integrității acestora. De exemplu, avem sute de anchete împotriva unor funcționari de nivel înalt, membri ai Parlamentului, judecători și procurori. Sistemul de declarații electronice a fost lansat de la 1 septembrie 2016. În această primă fază, în termen de 60 de zile, până la 40.000 de funcționari și funcționari vor fi obligați să își publice averea sub răspundere penală. În a doua etapă, această obligație va acoperi pe toată lumea. Peste 300 de mii de funcționari de stat, funcționari ai autorităților locale, deputați, judecători, procurori. Nu există nimic uh, similar în lume, având în vedere domeniul activelor care trebuie declarate și persoanele acoperite. Suntem recunoscători pentru doamna Maria Gabriel pentru evaluarea pozitivă a activității noastre și sper că veți lua decizia adecvată și veți sprijini Ucraina pe drumul reformelor. Încă o dată vă sunt extrem de recunoscătoare pentru posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! Very much indeed. Mulțumim uh, și pentru că sunteți prezentă și participați. Aș vrea să întreb dacă cineva de la Comisia Europeană dorește să ia cuvântul. Se pare că nu. Președinția slovacă, poate? Nici președinția slovacă. Foarte bine. Altcineva dintre membrii dorește să contribuie? Nu. Nu? Yep case, I'm going back to the rep. Domnul Boni, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș vrea să mulțumesc uh, Mariei Gabriel pentru raport. Cred că e important să dispunem de toate informațiile și să știm că toate cerințele sunt îndeplinite, deci cred că trebuie să prezentăm amendamentele într-o perioadă scurtă de timp și să sprijinim Ucraina pe calea liberalizării vizelor, pentru că este un aspect cheie și pentru societatea ucraineană să înțeleagă că suntem în cooperare de partea europeană și de partea ucraineană. Și cred că e extrem de important și să precizăm reformele și să edificăm încrederea între Ucraina și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Gomez. Da? Și eu vreau să-i mulțumesc, uh, domnule raportor, uh, doamna Gabriel, pentru raportul prezentat. Să spun că sprijin uh, foarte mult concluziile și aspectul subliniat că e esențial să ne ținem promisiunea față de acest partener care a făcut tot ce i s-a cerut să facă. Și cred că și pe plan politic și strategic va fi foarte important să a, ne ținem promisiunea față de Ucraina, după toate eforturile depuse. Mulțumesc! Acum o să invit pe doamna Gabriel să tragă unele concluzii, să comenteze ce a auzit. Aș vrea pur și simplu să le mulțumesc tuturor colegi, colegilor care au luat cuvântul și domnului ministru. E un mesaj foarte puternic pe care îl trimitem când vorbim de viză, vorbim despre cetățeni, de cetățenii ucraineni și acum să continuăm acest proces tocmai pentru că este timpul să dăm rezultate. Mulțumesc. Aș vrea să informez pe membrii că termenul limită pentru depunerea de amendamente este 15 septembrie, ora 12 la prânz. Mulțumesc. Voi suspenda ședința câteva minute până când ne adunăm pentru vot, care va începe fix la 5 și jumătate. Ladies and gentlemen, could... Doamnelor și domnilor, vă rog, asigurați-vă că aveți cartelele de vot. O să începem să votăm într-o secundă. Right, ladies and gentlemen, uh, we will... Doamnelor și domnilor, o să începem votul. Stimați colegi, primul vot, uh, propunerea legislativă care amendează un regulament european care trece Georgia în rândul țărilor uh, exonerate de vize. Doamna Gabriel este raportorul. Doamna Gabriel, doriți să luați cuvântul? Nu. Bun. Ok. Haideți să trecem la vot. Bun, foarte bine. Amendamentul 3 și 4 se votează împreună. Vă rog să votați acum. Deci s-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Respinsă. Avem amendamentul 5 acum. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 6. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 7. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 8. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Citatele și uh, considerentele. Amendamentul 1, deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 2, referința 3B9, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Considerentul 3, amendamentul 9, deschidem votul. De la socialiștii au votat cu unul în plus, sunt prea mulți socialiști în cameră. Îngrozitor. E unul prea mult, unul în plus. Deci vă rog să rezistați tentației de a vota. Închidem votul. Respins. Și acum votăm tot textul uh, astfel modificat. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Și acum votăm începutul negocierilor și structura echipei de negociere. Deschidem votul. Închidem votul. să aprobă. Trecem acum la al doilea vot. Doamna Holmeier, doriți să luați cuvântul? Da. Din partea PP-ului aș dori să spun câte ceva în ceea ce privește următorul vot. Ne pare rău că nu a fost posibil să se aștepte uh, până când Kosovo a îndeplinit toate criteriile. Considerăm că e neapărat nevoie ca și în cazul Kosovo, cum se întâmplă și în cazul celorlalți, să fie îndeplinite toate criteriile. Nu ne dorni, dorim să existe standarde duble și ar trebui cu asemenea, un asemenea vot să aibă loc doar după îndeplinirea criteriilor. Cu toate acestea vom vota da. Însă ne pare rău că pentru Kosovo lucrurile nu au stat așa și de aceea PPE-ul până nu sunt îndeplinite criteriile Kosovo nu poate fi de acord cu uh, Uh, acest vot. Și ne pare rău că nu am putut să amânăm acest vot până la îndeplinirea lor. Ne-am fi dorit foarte mult acest lucru, pentru că când vorbim de liberalizare cu Turcia și alții, atunci trebuie să avem aceleași standarde. Nu pot să fie diferite. Sau sunt îndeplinite criteriile, sau nu sunt îndeplinite. În cazul Kosovo, din păcate, criteriile nu sunt îndeplinite și de aceea mie îmi pare rău că votul are loc astăzi. Dacă vor fi îndeplinite până la sesiunea plenară, atunci și PP-ul va vota pentru. Mulțumesc, nu are rost să mai dezbatem. Acest lucru este la latitudinea președintelui. Ținind cont de reguli, ar trebui să aplicăm pe care ar trebui să le aplicăm. Dacă sunt obiecții la ordinea de zi, așa cum este publicată, ele trebuie făcute în momentul în care trebuie cum n-au fost obiecții aduse de nimeni în această după-amiază uh, față de ordinea de zi și mai ales față de sesiunile de vot, consider că dacă nu dorește toată lumea să se facă altfel, consider că trebuie să urmărim punctele din ordinea de zi, oricare ar fi punctele pe care vreți să le aduceți în discuție. Doamna Holmeier Dorește cineva să contrazică punctul pe care ați adus dumneavoastră în discuție, doamna Sipăl, și apoi să vedem unde ne aflăm pe marginea acestui punct. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că ați menționat că orice modificare a ordinii de zi trebuie făcut la momentul potrivit. Avem reguli de procedură foarte clare se putea anunța săptămâna trecută în mod oficial sau la începutul reuniunii. Nu s-a întâmplat așa și mă întreb ce s-a întâmplat de la ora 3 până acum sau de vineri până acum, că dintr-o dată e necesar să aducem în discuție și să eliminăm acest punct din ordinea de zi. Și în al doilea rând, firește că liberalizarea vizelor pentru Kosovo va începe sau nu va începe înainte de îndeplinirea tuturor criteriilor. Parlamentul poate să ajungă în plenară cu chestiunea numai dacă se îndeplinesc toate eh, condițiile și noi nu vom vota în plenară, eu și grupul meu, dacă nu sunt îndeplinite toate consider, cu toate condițiile. Cred că astăzi trebuie să mergem înainte cu votul. Mulțumesc! Vreau să-i spun președintelui Comisiei ceva. Am anunțat deja acest lucru șefului comisiei joi săptămâna trecută. N-a fost anunțat acum, în acest moment. Vă dați seama ce greu este. Eu plec de la ordine de zi, funcționez conform ordinii de zi. Și tocmai de aceea am spus tuturor care au vreo problemă legată de un punct din ordinea de zi, pot să ridice chestiunea respectivă și să o dezbatem înainte de a adopta agenda. Dar în momentul în care se adoptă agenda în timpul ședinței, atunci cred că e greu să mai schimbăm ceva. Înțeleg argumentele dumneavoastră, poate că sunt bune pentru a amâna sau pentru a întârzia, dar dacă trebuie să iau o hotărâre și ajung într-un într-un moment în care o hotărâre din partea mea ar fi cam greu de luat, mai ales dacă mă gândesc la ce se va întâmpla săptămânile următoare. Îmi cer scuze, n-am știut ce ați discutat în spatele ușilor închise, dar acum vom vota, pentru că așa cred că este corect. Mulțumesc. Așa că iau o hotărâre în acest sens și vom trece la vot. Vă rog, vom vota. Este ultimul vot. Propunere legislativă care amendează regulamentul european și care transferă Kosovo pe uh, lista țărilor uh, libere de viză. Doamna Faion este raportorul. Doriți să spuneți ceva pe scurt? Da, mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor vreau să spun că este un vot foarte important. Trimitem un mesaj foarte puternic pentru Kosovo că suntem serioși și vreau să folosesc acest prilej ca să fac apel la autoritățile din Kosovo să îndeplinească ultimele standarde rămase, astfel încât să putem să dăm undă verde în plenara Parlamentului European. Dar astăzi avem toate condițiile să putem vota mai ales pentru tânăra generație, e foarte important. Comisia Libe susține călătoria fără viză și uh, o rog și pe colega Holmeier să susțină acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Haideți să trecem direct la vot. Amendamentele 1 și 2 sunt identice. Deschidem votul. Iar ați călcat pe bec socialiștii, iar e unul în plus. Deci vă rog, în timp ce votăm, nu vă adăugați prea mult la vot. Bun, s-a normalizat situația, deschidem votul. S-a închis votul. Respinsă. Articolele Articolul 1, aliniatul 1, partea introductivă, amendamentul 10, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Nu? E respins, e respins. Mă scuzați, spune președintele, e respins. Articolul 1, alinatul 1, anexa 2, partea 4, amendamentul 11, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Referirile, amendamentul 3, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Trimiterea 2. Amendamentul 4. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Trimiterea 4, amendamentul 5, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 6, considerentul 2. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Considerentul 3, amendamentul 7. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 8. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 9, considerentul 4. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Și acum votăm textul astfel modificat. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Vom vota acum deschiderea negocierilor interinstituționale și componenta echipei de negociere. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. E nevoie de majoritate absolută. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. S-a încheiat astfel uh, sesiunea de vot. Înainte să părăsiți încăperea la diverse, nu avem nimic. Următoarea reuniune pe 8 septembrie de la ora 3 după amiază la Bruxelles și pe 12 septembrie la ora 7 până la ora 10 la Strasburg reuniunea specială care are loc în seara aceea. Vă mulțumesc foarte mult. Reuniunea se încheie.